termenul de la alineatul 2 al articolului 69C. Comisiile competente pe fond au trimis notificările de text în conformitate cu articolul 231 alineatul 4 din regulament și aceste modificări sunt considerate aprobate dacă nu uh, depun cereri de uh, vot uh, Uh, mai mulți membri sau uh, un grup politic. Acest text modificat este disponibil pe pagina de